sprijinim ideea uh, sancțiunilor aplicate de statele membre, pentru că ele ar trebui să prevină abuzul. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă Hasi. Cu asta încheiem dezbaterea și votul este programat pentru mâine la ora 12. Dragi colegi, următoarea noastră ședință va avea loc mâine, 7 iulie. San